pe Rusia în cazul special al lui uh, Eston Conver, Oleg Santsov și Alexandru Kolchenko. Înțeleg, înțeleg că a fost anunțat că domnul Brock ar vrea să facă o intervenție. Ah, that, that's on Azerbaijan. A, nu, era vorba de Azerbaidjan, mă scuzați, e alt punct. Avem amenda... It's on Azerbaijan. E la Azerbaijan, domnul Brock. Um, avem amendamentul 3 prin ridicare de mâini. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat amendamentul unu și doi similare prin ridicare de mână cine este pentru? împotrivă? abțineri? we better check. verificăm. Is? votul este închis. adoptat acum avem votul pe rezoluție în ansamblu prin apel nominal votul este deschis votul este închis adoptat. trecem la punctul următor rezoluția privind angola avem vot prin apel nominal votul este deschis votul este închis adoptat trecem acum la rezoluția privind azerbaidjanul am înțeles că domnul brok are o intervenție Cred, domnule președinte, că nimeni eh, nu are vreun dubiu că Azerbaijan trebuie criticat aspru din cauza încălcărilor drepturilor omului. Aspru criticat. Și de aceea cred că obiectivele acestei rezoluții sunt foarte bune, dar de cealaltă parte urgențele nu trebuie să fie calea pentru a ne asuma anumite eh, poziții politice. Pentru că există consilieri la nivelul comisiilor parlamentare și trebuie să vedem cum anume uh, vom uh, trata politica energetică, pentru că nu putem lăsa totul la latitudinea Rusiei. Deci e vorba de chestiuni de strategie politică și ar trebui ca mai întâi să existe dezbateri în uh, comisiile competente pe fond din Parlamentul European. Vă rog frumos să luați notă de acest lucru. Trebuie să spunem că sunt câteva lucruri care vor fi eliminate din rezoluție, în așa fel încât să putem mai întâi să, ne, uh, să discutăm despre ele. Nu putem ca joi în regim de urgență să decidem dacă vom negocia sau nu cu China sau despre standardele din Azerbaijan. Nu, trebuie ca mai întâi să ne asumăm o cale profesională, pentru că nu astfel îi ajutăm pe oamenii din uh, Azerbaijan și de altundeva. Vă rog frumos să extrageți acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc! deci uh, domnul brok a făcut sugestia modificării agendei și întreb pe, cei, pe colegii care reprezintă grupurile politice dacă sunt împotriva acestei propuneri. Yeah. francamente domnul presidente non ho capito la proposta se la proposta era. Sincer, nu am înțeles exact propunerea. Este vorba de a elimina anumite puncte din rezoluție sau de altceva? Dacă e vorba să discutăm anumite, să eliminăm anumite puncte, fiecare poate vota cum uh, consideră corect. Cu toții am primit un document. Însă, dacă este vorba de a amâna votul, noi nu suntem de acord pentru că dorim să votăm despre drepturile omului în Azerbaijan Considerăm că Parlamentul nostru trebuie să se exprime, dar bineînțeles plenul va decide. Mulțumim. Eu am înțeles că domnul Brock a solicitat modificarea agendei. Și asta este ceea ce întreb grupurile politice. Dacă acceptă sau dacă sunt împotriva acestei propuneri de modificare a agendei. Do doamna Lunacek. Mulțumesc, domnule președinte. Două lucruri. Două lucruri. Odată, din câte am înțeles eu, modificările ordinii de zi nu mai sunt posibile în acest moment, pentru că am înțeles că PP-ul vrea să amâne votul. În al doilea rând, PPO-ul a fost parte a negocierilor dintre raportorii din umbră, deci ar fi fost poate posibil să scoatem anumite lucruri, sunt voturi separate pe anumite chestiuni, deci o amânare nu mai e posibilă acum. Nu poți nici să scoți anumite lucruri din text, pot să încerca prin amendamente orale, dar cam atât. Deci grupul meu este împotrivă și nu mai putem uh, să modificăm nimic acum. Am înțeles că e posibil doar prin amendamente orale și atât. Mulțumesc! Cel mai simplu ar fi ca uh, acest for să decidă, să votăm. Dezbaterea a fost dusă deja și de mai multe ori se întâmplă ca din motive diferite să amânăm voturi. Nu văd de ce nu ar funcționa acum interpretările artificiale ale regulamentului de procedură nu mi se par utile. Dacă dorește acest Parlament să amânăm, așa trebuie să facem și vom pune din nou punctul pe ordinea de zi în două săptămâni, din punctul meu de vedere chiar și în a doua sesiune din uh, septembrie. Cred că este cel mai simplu să uh, procedăm așa și să găsim așa o soluție. Și cred că apoi uh, vom putea cu o mare majoritate să ne referim uh, la drepturile omului din Azerbaijan. Nu cred că eu, se rezumă totul la o diferență de 8 zile. Nu pot decât să vă rog să lăsați plenul să decidă și dacă o votează împotriva mea, ghinion. Deci, deci,

cu condiția ca toate grupurile să accepte această chestiune. Ori există cel puțin un grup care nu dorește acest lucru. Mai sunt colegi care doresc să ia cuvântul. Domnul Marias. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, το θέμα, το θέμα διαδικαστικά Mulțumesc. Din punct de vedere tehnic, lucrurile sunt simple, de fapt, pentru că colegii n-au fost aici, dar domnul Preda, de exemplu, face parte din uh, autorii uh, textului. E vorba de cererea unei, de o amânare. Acesta este sensul intervențiilor acestora. Să votăm acum dacă, vo, dacă amânăm votul pe rezoluție sau nu. E foarte simplu. Mai am, mai am doi colegi Uh, doamna valenciano vă rog, vă rog dacă am ascultat sí, presidente. o colegi trebuie să i ascultăm pe toți. De. Las urgencias han de votarse después de ser debatidas. Mulțumesc, da. Urgențele trebuie să fie votate după dezbatere. Și de fiecare dată când PPE-ul nu vrea să participe la negocieri, într-un mod rezonabil, acționează astfel. Am avut suficient timp să negociem. Am dezbătut, acum să votăm. Domnul Corao a solicitat să ia cuvântul. Un attimo, eu, eu voglio rispondere all'onore. Un moment, domnule președinte, ca să răspund domnului Brock. El spune că Mm, e vorba de o chestiune politică, nu de interpretarea normelor de procedură. Este absurd ca cineva să poată pur și simplu să spună că o chestiune sensibilă politică trebuie tratată în comisiile parlamentare. Deci, dincolo de faptul că e vorba de încălcarea drepturilor omului în Azerbaijan, dincolo de faptul că e vorba de Rusia. E vorba de aplicarea unor unități diferite de măsură. E vorba de încălcări pur și simplu și Azerbaijanul nu, e, nu înseamnă că ne-am schimbat noi opinia. Ia e, doamna Hans este ultima care a cerut și după aceea vom comunica ce facem. Zur Geschäftsordnung. Ceea ce privește regulamentul de procedură. Eu așa l-am înțeles pe președinte, și anume că regulamentul de procedură nu permite ca voturile de la urgențe, odată ce dezbaterea a avut loc și rezoluția a fost depusă, așadar voturile în aceste circunstanțe nu mai pot fi amânate. Dacă așa este și serviciile Parlamentului asta ne-au explicat chiar și înainte de acest vot, e bine, dacă așa stau uh, lucrurile, solicitarea domnului Brock este inadmisibilă conform regulamentului de procedură. Pentru că este vorba de urgențe, ea nu va trebui să votăm. Singura modalitate ar fi fost, mă rog, singura modalitate ar fi fost schimbarea ordinei de zi pentru care am fi avut nevoie uh, de sprijinul grupurilor politice. Acest consens nu există și ca atare va trebui să trecem la vot. Deci, deci vom vota. Punctul 7, prin ridicare de mâini. Punctul, punctul 7 în două părți. Prima parte, cine este pentru? Așa sunt regulile. It's no manipulation. Nu e nicio manipulare, domnule Brock. It is... Este exact așa cum scrie acolo. Încă o dată, trecem la vot, vă rog, trecem la vot punctul 7 în două părți, prin ridicare de mână. Cine este pentru la prima parte? Pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Adoptat. A doua parte de la punctul 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul numărul 2, prin ridicare de mâini pentru împotrivă abțineri cred că este respins. we votul este deschis. votul este închis. respins. respins. trecem la, punctul, la amendamentul trei prin ridicare de mâini pentru împotrivă abțineri respins textul original în două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. votul este deschis. votul este închis. adoptat. a doua parte la textul original cine este pentru? împotrivă? abțineri adoptat amendamentul unu prin apel nominal votul este deschis votul este închis adoptat punctul optsprezece textul original prin ridicare de mâini pentru împotrivă abțineri adoptat nouăsprezece în uh, două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat douăzeci și doi avem un amendament oral doamna schaake aveți cuvântul. Mulțumesc. Nu vreau să vă răpesc din timp, doar uh, să fac o corectare. E vorba de misiunea pentru observare electorală care să nu pună, fie pusă într-o lumină proastă, deci să eliminăm ultima frază din alineatul 22. Mulțumesc. Este cineva împotriva acestui amendament? Nu, atunci vom vota, supun la vot uh, punctul așa cum a fost amendat. Deci cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Considerentul M, prin ridicare de mâini, pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat votul pe rezoluția în ansamblu prin ridicare de mâini cine este pentru împotrivă abțineri aș vrea să verificăm we check deschidem votul votul este închis adoptat trecem la următorul punct pe agendă la următorul vot migrația și refugiații în europa. amendamentul șase prin vot nominal votul este deschis. votul este închis. respins. punctul cinci două părți ambele prin vot nominal. votul este deschis la prima parte. votul este închis. adoptat. a doua parte votul este deschis. votul este închis. adoptat. șase în trei părți toate trei prin apel nominal. prima parte votul este deschis. votul este închis. adoptat. a doua parte votul este deschis. votul este închis. adoptat. a treia parte votul este deschis votul este închis. adoptat. amendamentul șapte cine este pentru? împotrivă? abțineri? respins. amendamentul opt pentru? împotrivă? abțineri? respins nouă pentru împotrivă abțineri respins zece pentru împotrivă abțineri respins nouă punctul nouă prin vot nominal votul este deschis votul este închis adoptat. punctul zece prin vot nominal votul este deschis votul este închis adoptat. avem un amendament oral uh, din partea doamnei corazza bildt la punctul numărul unsprezece doamna corazza bildt aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte foarte pe scurt sper că toată lumea să fie de acord cu un amendament la aliniatul 11 să adăugăm la final având în vedere cel mai, interesul uh, copilului. Mulțumesc. Există opoziție la acest amendament? Nu? atunci supun la vot acest punct modificat cu amendamentul oral. cine este pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. verificăm. votul este deschis. votul este închis. It's paragraph... E alineatul 11. Alineatul 11. Uh, deci, încă o dată, încă o dată să fie toată lumea pe aceeași lungime de undă deci votăm în momentul de față paragraful unsprezece modificat cu propunerea doamnei corazza bildt. doamnă corazza aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru a clarifica, că ați clarificat că nu e vorba de amendamentul 11, ci al, alineatul 11, față de care uh, ar veni un amendament oral. E vorba de a ține cont de interesul copilului. Vreți să parcurg acum să citesc întregul alineat? Cred că lumea știe despre ce este vorba ridicare de mâini. Vom vota electronic paragraful 11 modificat cu adausul doamnei Corazzo. Deci votul este deschis. Votul este închis. adoptat adoptat <clears throat> deci mergem la paragraful doisprezece amendamentul unsprezece prin vot nominal votul este deschis suntem în vot I am told that the mi s-a spus că interpreții au greșit, spune președintele. pentru interpreți și pentru toată lumea este punctul 12, amendamentul 11, prin vot nominal. deci votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 12 prin ridicare de mâini. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 13 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 1 vot prin apel nominal votul este deschis votul este închis adoptat amendamentul trei prin ridicare de mână cine este pentru împotrivă abțineri let's check Verificăm. Deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Paragraful 15. Text original în două părți prin vot nominal ambele. prima parte votul este deschis. votul este închis. adoptat. a doua parte votul este deschis. votul este închis. adoptat amendamentul cincisprezece prin vot nominal votul este deschis votul este închis respins amendamentul patru prin vot nominal votul este deschis votul este închis respins amendamentul cinci cine este pentru împotrivă abțineri respins amendamentul doi cine este pentru împotrivă abțineri respins verificăm votul este deschis votul este închis respins considerentul j text original în două părți prima parte prin ridicare de mâini cine este pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte prin vot nominal votul este deschis votul este închis adoptat. rezoluția în ansamblu prin vot nominal votul este deschis. votul este închis. adoptat. trecem la rezoluția privind orientul mijlociu da un punct de ordine. îmi cer scuze pentru această intervenție târzie a fost o încercare de negociere. La amendamentul 1 doresc să vă spun că amendamentul de la ECR este unul foarte periculos. Vorbește despre două state pentru două popoare. Practic este vorba de curățare etnică și vă amintesc că 20% din cetățenii israelieni sunt uh, de origine arabă. Și trebuie să vă spun că dacă nu putem să avem un, un vot cu apel nominal, asta solicit, Uh, vom uh, afecta reputația acestui uh, Parlament și cred că ar trebui să votăm împotrivă. Mulțumesc. Din, din, din punct de vedere politic pot să înțeleg această chestiune. Singura chestiune pe care mi-e mai greu să o înțeleg întrucât avem regulamente este că ați venit foarte târziu și în acest moment nu se pot accepta solicitări de acest gen deci aici cred că avem situația clarificată de... și ca atare, deci. Trec, supun la vot amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis abțineri nimeni. deci respins. amendamentul amendamentul doi cine este pentru? împotrivă? abțineri? respins. verificăm verificăm votul este deschis votul este închis Respins. Punctul 6, text original în două părți prin ridicare de mâini. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. A doua parte, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat vot prin apel nominal pe rezoluție în ansamblu votul este deschis. votul este închis. adoptat. avem situația din belarus paragraful șase text original în două părți ambele prin ridicare de mâini prima parte cine este pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. a doua parte pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. vot nominal la amendamentul unu votul este deschis votul este închis respins avem rezoluția în ansamblu prin ridicare de mâini prin vot ridicare de mâini cine este pentru împotrivă abțineri adoptat avem raportul lope fontanier privind antreprenoriatul social și inovarea socială în combaterea șomajului paragraful nouăsprezece text original în două părți ambele prin ridicare de mâini prima parte cine este pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. a doua parte pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. paragraful douăzeci text original două părți prin ridicare de mâini prima parte cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat. a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat. douăzeci și doi în două părți prima parte cine e pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat douăzeci și nouă în două părți prima parte cine este pentru cine este împotrivă abțineri adoptat a doua parte cine este pentru împotrivă abțineri adoptat treizeci și unu două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat treizeci și trei în trei părți prima parte cine este pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat a treia parte pentru împotrivă abțineri adoptat patruzeci și patru în două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat cincizeci prin vot nominal votul este deschis votul este închis adoptat cincizeci și unu tot prin vot nominal votul este deschis votul este închis adoptat considerentul m în două părți prima parte cine este pentru abțineri uh, împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat. rezoluția în ansamblu prin vot nominal votul este deschis votul este închis adoptat. raportul dlabajova crearea unei piețe a muncii competitive în ue pentru secolul 21. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Respins paragraful doi în două părți prima parte cine este pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte cine e pentru împotrivă abțineri verificăm votul este deschis votul este închis adoptat text original înainte de punctul trei două părți prima parte cine este pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat paragraful opt două părți prima parte cine e pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri cec votul este deschis votul este închis respins paragraful nouă în două părți prima parte prin ridicare de mâini cine este pentru împotrivă abțineri adoptat vot nominal la partea a doua votul este deschis votul este închis adoptat paragraful treisprezece trei părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat a treia parte pentru împotrivă abțineri adoptat cincisprezece în trei părți prima parte pentru împotrivă abțineri we check votul este deschis. votul este închis. adoptat. a doua parte cine este pentru? împotrivă? abținere adoptat. a treia parte pentru? împotrivă? abțineri adoptat. 16 pentru? împotrivă? abțineri adoptat. 17 în trei părți prima parte pentru împotrivă abținere adoptat a doua parte pentru împotrivă abținere adoptat a treia parte pentru împotrivă abțineri adoptat no... verificăm votul este deschis închis adopted. 19. cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat. 19 încă o dată text original pentru împotrivă abțineri adoptat. 28 pentru împotrivă abțineri adoptat douăzeci și nouă pentru împotrivă abțineri adoptat treizeci și opt prin apel nominal votul este deschis votul este închis adoptat patruzeci și nouă cine este pentru împotrivă abțineri adoptat cincizeci în două părți prima parte pentru împotrivă abținere adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat cincizeci verificare votul este deschis votul este închis respins 51 prim, în două părți prima parte cine este pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte cine e pentru împotrivă abțineri adoptat 54 în două părți prima prin apel nominal votul este deschis votul este închis. adoptat. a doua parte cine este pentru? împotrivă? abțineri adoptat. 57 în două părți prima parte cine este pentru? împotrivă? abțineri adoptat. a doua parte cine este pentru? împotrivă? abțineri adoptat 59. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 67. În două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Votul este deschis. Votul e închis. respins șaptezeci în două părți prima parte cine este pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat verificăm votul e deschis votul este închis adoptat. șaptezeci și unu în două părți prima parte cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat. a doua parte pentru? împotrivă abțineri adoptat. șaptezeci și unu prin apel nominal votul este deschis. votul este închis. adoptat. șaptezeci și trei cine este pentru? împotrivă abțineri let's have a check să verificăm votul e deschis votul e închis adoptat șaptezeci și patru în două părți prima parte cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat. a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat. optzeci și unu două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat. verificăm votul e deschis votul este închis adoptat. optzeci și doi cine este pentru? împotrivă? abțineri? verificăm. votul este deschis. votul este închis. adoptat. optzeci și patru în două părți prima parte cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat. a doua parte cine este pentru împotrivă abțineri adoptat. optzeci și cinci prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte prin apel nominal votul este deschis votul este închis respins optzeci și șase în trei părți toate prin apel nominal prima parte votul este deschis votul este închis adoptat a doua parte votul este deschis votul este închis adoptat a treia parte votul este deschis votul este închis adoptat nouăzeci în două părți prima parte cine este pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat nouăzeci și șase în două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat. nouăzeci și șapte în două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat 98 în două părți. Prima parte. Cine e pentru? împotrivă? Abțineri? Adoptat. A doua parte, prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. 101. Prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. adoptat. o sută doi în două părți prima parte cine e pentru? împotrivă abținere adoptat. a doua parte cine e pentru? împotrivă abțineri adoptat. o sută șase în patru părți toate prin apel nominal. prima parte votul este deschis. votul este închis. adoptat a doua parte votul este deschis votul este închis respins a treia parte votul este deschis votul este închis respins a patra parte votul este deschis votul este Închis. Adoptat. 113. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere adoptat. Referirea 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri adoptat. 6. Cine e pentru? împotrivă abțineri adoptat opt pentru împotrivă abțineri adoptat c în trei părți toate prin apel nominal prima parte votul este deschis votul este închis adoptat a doua parte votul este deschis votul este închis adoptat. a treia parte votul este deschis votul este închis adoptat. f în două părți prima parte cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat. a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat. h verificăm a doua parte din considerentul f votul este deschis votul este închis adoptat considerentul h cine este pentru împotrivă abțineri adoptat rezoluția prin vot uh, nominal votul este deschis votul este închis adoptat. trecem acum la raportul Crisogonos, al 30 lea și 31 lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului ue punctul cinci prin apel nominal votul este deschis votul este închis adoptat nouă în două părți prima parte cine este pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri verificăm votul este deschis pentru a doua parte din nouă votul este închis respins douăzeci și unu în două părți ambele prin vot nominal votul este deschis la prima parte votul este închis adoptat. a doua parte votul este deschis. votul este închis. respins. treizeci și nouă prin apel nominal votul este deschis. votul este închis. adoptat rezoluția în ansamblu prin apel nominal votul este deschis votul este închis adoptat mulțumim colegilor și raportorilor.